la Tajikistan situația prizonierilor de conștiință și vom da cuvântul imediat autorilor și voi începe cu doamna Heidi Hautala. Vă rog. Uh, Domnule președinte, Tajikistanul este cea mai săracă dintre cele cinci țări din Asia Centrală. Trebuie să continuăm să sprijinim dezvoltarea socială și economică a acestei țări, dar în același timp Trebuie să aducem aminte Tajikistanului despre obligațiile uh, din cadrul obligațiilor sale în cadrul uh, acordului de parteneriat și cooperare. Chiar ieri, din câte știu, dialogul privind drepturile omului între Tajikistan și Uniunea Europeană a avut loc uh, și Parlamentul a dorit să transmită un mesaj clar în cadrul acestui dialog privind drepturile omului. Situația drepturilor omului s-a deteriorat constant. S-au adoptat legi foarte represive, mai ales o lege privind asociațiile publice care expun ONG-urilor uh, unor riscuri grave de sancțiuni. De asemenea, s-a adoptat o lege privind baroul și practicarea uh, dreptului, uh, care îi pune constrângeri profesiilor juridice din această țară. Uh, prizonieri uh, sunt condamnați din motive clar politice, trebuie să cerem eliberarea acestor oameni. De asemenea, nu trebuie să acceptăm ca lupta împotriva terorismului, care este într-adevăr o problemă gravă, să aibă loc reprimând drepturile opozițiilor um, drepturile partidelor democratice de opoziție. Trebuie să apărăm drepturile partidelor de opoziție și ale societății civile pentru că acestea să își continue activitatea. Are cuvântul acum domnul Corrao. Grazie, președinte. Bine, eu avut Mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, am avut o ocazia să particip chiar la misiunea electorală și să văd cum stau lucrurile la, locul, la fața locului anul trecut. Vorbim despre o țară care are o tendință totalitară foarte accentuată, unde represiunea partidelor politice din opoziție este la ordinea zilei, unde posibilitatea de a se asocia, de a critica și uh, de a se exprima mass media este extrem de limitată. Deci trebuie specificat că avem un acord de parteneriat cu uh, Tajikistanul din 2009 care avea ca obiectiv uh, rezultate concrete. Au trecut ani, rezultatele nu au fost îndeplinite, de fapt deloc. Și chiar mai mult cu referendumul uh, care a avut loc pe 22 mai, președintele Ramon nu a făcut decât să, elimite, să elimine limitele mandatelor și să uh, deschidă practic calea unei uh, alegeri alegeri prezidențiale pentru fiul său. Deci cred că trebuie să intervenim cât de repede pentru, în ceea ce privește prizonierii de conștiință și să ridicăm puțin vocea în ceea ce privește acordurile comerciale privilegiate cu această țară. Mulțumesc, domnul Tanok. Domnule președinte, la fel ca multe state post-sovietice, Tajikistanul a trăit o naștere traumatică. Războiul civil între islamiști și seculariști a costat viața a sute de mii de oameni înainte de acordurile de pace din 1997. De atunci, președintele Ramon uh, s-a, uh, a, s-a ținut de putere uh, și vedem acum urmările războiului civil. Este acum la al patrulea mandat și uh, fructele uh, conducerii sale nu sunt cele pe care am fi dorit să le vedem. O societate democratică. Dispariții, arestări, uh, reprimări ale jurnaliștilor și societății civile nu este o listă de invidiat. La nivel geopolitic, Tajikistan se întoarce din nou în, pe orbita Rusiei. Este o, un stat uh, economic în stagnare care depinde de uh, trimiterile uh, de bani uh, ale celor plecați în Rusia. Deci vedem puține șanse de întoarcere către norme democratice occidentale. Mulțumesc, domnul Panțeri. Mulțumesc, domnule președinte. Acum un an, Parlamentul European a denunțat scenariul um, în cadrul căruia au avut loc uh, alegerile pentru Parlamentul din Tajikistan. În mai acest an, în urma unui referendum, s-a uh, modificat Constituția, uh, um, eliminând limitarea mandatelor și permițând astfel președintelui Rahmon să se prezinte um, de nenumărate ori. Uh, se adaugă uh, problemele um, privind uh, um, membrii opoziției care sunt aduși în fața justiției. Trebuie să regândim acordurile comerciale în care trebuie să includem condiții clare, libertatea de exprimare, apărarea drept, apărătorilor drepturilor omului. Asta cerem astăzi în relația cu această țară. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Chelam. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Acum șase luni, acordul APC de parteneriat și cooperare a fost încheiat între Republica Tajikistan și Comunitatea Europeană. Fiind dat că nu e vorba însă numai de cooperare economică și de politică, în articolul 2 se vorbește de principiul democratic al drepturilor fundamentale care ar trebui să stea la baza politicilor externe și interne. Avem semnale foarte îngrijorătoare acum uh, cu privire la uh, suprimarea și uh, torturarea opoziției și punerea în închisoare a membrilor săi. Suntem foarte îngrijorați de hărțuirea avocaților și de arestarea lor, mai ales a celor care reușesc să acuze puterea de stat. Un alt motiv de îngrijorare este folosirea torturii în timp ce înțelegem importanța relațiilor politice și economice cu Tajikistanul, trebuie ca acestea să fie legate strâns cu drepturile omului și libertățile fundamentale. Cer de aceea SAE-ului să monitorizeze îndeaproape implementarea legislației, mai ales dreptul de asociere și formare a partidelor politice. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Salcez Caldentei. Doamna, am cer scuze. Uh, domnule președinte. Faptul că Uniunea Europeană are interese geostrategice într-o regiune nu trebuie să justifice un sprijin uh, necondiționat față de guvern, pentru că acest sprijin este pedeapsă pentru popor. Acesta este cazul și în Tajikistan. Există o Guvernul se preface că duce, că ia măsuri antiteroriste și justifică cu asta violența. Au de suferit libertatea de exprimare, egalitatea de gen și uh, societatea civilă. O re, re, redistribuția Uh, bunăstării uh, combate violența. Echitatea uh, poate ajuta să pună capăt violenței. Avem posibilitatea de a juca un rol aici. Trebuie să nu mai vedem um, această țară ca un pion pe um, jocul nostru de șah. Mulțumesc, domnul Chiuciuc. Mulțumesc, domnule președinte, domnule, domnule comisar, dragi colegi. Consolidarea relațiilor politice și economice cu Tajikistanul uh, este foarte importantă pentru Uniunea Europeană. Tajikistanul este un partener major în cadrul strategiei UE pentru Asia Centrală, care are obiectivul de a promova comerțul și contactele între Uniunea Europeană și această regiune. În plus, Tajikistanul este un aliat important al nostru în lupta împotriva terorismului și fundamentalismului. Chiar dacă această țară și-a căutat identitatea democratică timp de 26 de ani, situația drepturilor omului se Um, răutățește. Guvernul face presiuni asupra liberalilor, asupra poziției, uh, opoziției și asupra mass media, de, uh, mai ales asupra ONG-urilor din domeniul drepturilor omului. Au fost uh, acuzați în justiție uh, avocați, jurnaliști și activiști ai drepturilor omului. Unii se află în închisoare. Cer autorităților din Tajikistan să libereze imediat toți prizonierii politici din această țară, să respecte uh, dreptul internațional în domeniul drepturilor omului și să garanteze drepturile fundamentale. Mulțumesc! Și acum trecem la intervenție în numele grupurilor politice. Pentru PPE are cuvântul domnul Ștetina. Da? Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. În 1992 s-a terminat uh, războiul civil în Tajikistan dar acesta a lăsat în urmă aproximativ 30 de mii de orfani. Îmi amintesc foarte bine de momentul acesta, pentru că la sfârșitul anului 90 am făcut uh, un documentar. Între timp, ei au crescut acești copii și sper să poată trăi într-o țară în care să poată respira aer liber. Însă, în continuare, pluralismul nu este la ordinea zilei și un, uh, o atmosferă foarte oprimantă se poate constata. Se vede și cum se împuși la închisoare pe motive politice uh, Abuh Barazic, Kozaev, Zaid Saidov și alții. APC-ul pe care l-a semnat Uniunea Europeană cu Tajikistanul prevede ca respectarea drepturilor omului și a principiilor uh, de democrație să fie un element principal al acestui acord. Trebuie să-l folosim, acest cadru, deci, pentru ca să îi ajutăm pe cei care au ajuns în închisoare pe nedrept. Mulțumesc! În numele socialiștilor și democraților are cuvântul acum doamna Lauristin. Härra uh, esimees, komisjonär, uh, on kurb tõdeda, et Tadžikistan, mis tõepoolest on üks vaesemaid Mulțumesc! Este foarte trist să constatăm că Tajikistanul este una din țările cele mai uh, sărace în lume. În ultimii ani a căzut din ce în ce mai mult într-o atmosferă totalitară. Uniunea Europeană și-a întins uh, brațul către Tajikistan în ajutor, însă nu trebuie să închidem ochii în fața faptului că întreaga evoluție democratică a Tajikistanului s-a oprit, de fapt. Trebuie să avem grijă să avem o protecție juridică pe măsură și fiind dat că nu există protecție juridică de fapt în această țară, s-a ajuns la faptul că cei care vor să stea în picioare în continuare să fie exact ținta tuturor uh, atacurilor. Iată un semn pentru că această țară se află într-un mare pericol, iar rezoluția noastră este esențială tocmai de aceea. Pentru că putem constata că cei care perpetuează extremismul violent nu mai trebuie să-l găsească nicio legitimitate. Trebuie să se respecte drepturile omului, nu se poate să mai acceptăm folosirea de metode tiranice. Sperăm foarte profund ca reprezentanții Uniunii Europene să acționeze cât mai repede în cadrul negocierilor cu Tajikistanul. Mulțumesc. În numele conservatorilor și reformiștilor are cuvântul domnul Ghirghe. Mulțumesc, domnule președinte. Tajikistanul până astăzi este țara din Asia Centrală cea mai uh, dependentă de Rusia și China. Acordul uh, oferit de Uniunea Europeană uh, Uh, este insuficient. Uh, sunt uh, promiși 250 de milioane de euro. Uniunea Europeană este un partener comercial pentru Tajikistan și lucrurile pot progresa însă cu anumite condiții însă. Trebuie să ne, nu trebuie să fim tăcuți restricționarea libertății religioase, reprimarea jurnaliștilor, societății civile și așa mai departe, toate acestea nu sunt compatibile cu acordurile cu Europa. Mă gândesc la urmărirea și hărțuirea minorității creștine. Nu putem, nu putem accepta um, reprimarea acestora. Treb- lor le spun, Europa este de partea voastră Comerțul poate uh, și relațiile cu Tajikistanul pot continua numai dacă drepturile omului își găsesc o casă acolo. Mulțumesc, domnul Kelly. Mulțumesc. Domnule președinte, cred că autorii au descris foarte bine situația din Tajikistan, um, mai ales modul în care a evoluat aceasta în ultimii ani uh, um, în cadrul regimului președintelui actual. Bineînțeles, trebuie să cooperăm uh, cu uh, poporul din Tajikistan, dar trebuie să facem și presiune asupra Tajikistanului să facă reforme, mai ales în ceea ce privește modul în care este tratată opoziția politică. Bineînțeles că trebuie să luptăm împotriva terorismului și împotriva corupției și că această țară trebuie să lupte împotriva terorismului și corupției, dar uh, Asta nu înseamnă că trebuie să folosească aceste motive pentru a întemnița liderii opoziției. E nevoie de noi uh, reguli pentru a apăra libertatea de exprimare. Trebuie să facem presiune asupra guvernului din Tajikistan pentru a face aceste schimbări necesare uh, și să elibereze prizonierii politici. Mulțumesc. Domnul Frunzulică. Grație, președinte Dragi colegi, stimate domnule comisar, cred că avem uh, interes uh, să îmbunătățim cooperarea politică, economică, dar și dezvoltarea păcii în regiunea central-asiatică. Uh, Totuși, relațiile economice și politice cu Tajikistanul trebuie să respecte și valorile de drepturi fundamentale, libertăți și drepturile omului. De aceea eu susțin apelul lansat pentru eliberarea tuturor prizonierilor politici care au fost acuzați din motive politice. Nu putem să închidem ochii în fața numărului de arestări și de hărțuiri care sunt um, de fapt, așa zis, pe bază penală, dar de fapt sunt disidenți uh, politici avocați, membrii ai partidelor din opoziție și chiar și rudele lor, precum și restricțiile față de libertatea presei, internetului, comunicărilor mobile și al libertății cultelor. Acești uh, oameni, acești apărători ai drepturilor omului trebuie să poată să lucreze în libertate, fără să le fie frică de arestare și de uh, persecuție. Comisia trebuie să acționeze cu orice preț în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum, domnule, am terminat cu uh, ultimul vorbitor, domnul Frunzulică, și acum trecem la Catch the Eye. Domnul Cucan are cuvântul primul. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Auzim vești îngrijorătoare despre un număr, număr substanțial de membri ai opoziției și avocați arestați în Tajikistan. Acești, uh, aceste persoane sunt numite în rezoluția noastră și trebuie eliberate. Uh, Uniunea Europeană are un dialog privind drepturile omului cu Tajikistanul și o parte dintre ace- din acest dialog ar trebui să se refere și la reforme. Mai ales ar, uh, este vorba de un sistem judiciar uh, independent. Um, de asemenea, avocații trebuie să-și poată reprezenta clienții în fața unei instanțe. Și asta în momentul în care um, un uh, cetățean uh, tagic este pus sub acuzare pe baza unor suspiciuni um, argumentate, trebuie să se bucure de un proces echitabil. S-au făcut unele progrese, dar mai este nevoie de foarte mult. Mulțumesc, domnul Marias. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte Tajikistanul este o țară foarte săracă în care drepturile cetățenilor sunt reprimate în mod regulat. Societatea civilă este ținta represiunilor guvernului, și popula- dar și populația creștină. Uniunea Europeană trebuie să ceară uh, să se restabilească statul de drept și democrația în această țară, să se respecte drepturile opoziției, să se um, recunoască un sistem politic multipartid uh, și trebuie să existe posibilitatea de a crea partide politice. Trebuie ca acest uh, guvern uh, să mm, nu mai încalce drepturile omului. Uh, cred că e posibil acest lucru și Uniunea Europeană cred că poate să facă această presiune asupra Tajikistanului. Mulțumesc! Děkuji za udělení slova. Domnul Polciac. Mulțumesc, domnule președinte. Care sunt caracteristicile Tajikistanului în momentul de față? Uh, detineri uh, dispariții, inclusiv tortură. Um, mass media este cenzurată, oligarhii uh, conduc țara, iar oamenii nu sunt egali în fața legii. Asta este adevărata față a Tajikistanului. Într-adevăr, Uniunea Europeană are un acord cu această țară și acest acord are o importanță strategică, însă aș vrea să vă întreb dacă acest acord poate să nege drepturile fundamentale. Pot aceste caracteristici pe care tocmai le-am menționat pot fi, pot, putem să le dăm o prioritate față de drepturile omului? Nu cred. Mulțumesc, domnul Dorfman. Mulțumesc, domnule președinte. că susțin și eu toate comentariile pe care le-au făcut colegii trebuie să ajutăm Tajikistanul să o ia pe calea democrației, chiar dacă e vorba de o țară care are 1000 de kilometri de graniță cu Afganistanul și că nu e foarte ușor de gestionat problemele de acolo. Însă vreau să atrag atenția asupra unei chestiuni procedurale. Dacă citesc rezoluția, nu văd nimic uh, în ea care ar putea fi o urgență. Toate cazurile de care se vorbește sunt uh, vechi de luni sau ani de zile. Sunt de șapte ani membru în Delegația pentru Asia Centrală, sunt membru al grupului de prietenie cu Tajikistanul și l-am întâlnit și pe președinte personal și totuși nu există nicio posibilitate să, mă, să particip și eu la elaborarea acestei rezoluții. Deci eu cred că ar trebui să discutăm în acest Parlament, de fapt, ce este cu adevărat o urgență și uh, unde ar trebui implicate și delegațiile competente pentru ca să avem o rezoluție mai bună și pentru ca să fie implicați și oamenii care cunosc cu adevărat țările de care vorbim. Vreau să atrag această atenție pentru că cred că dacă delegațiile acestea să aibă un sens, atunci trebuie să fie și ele implicate în elaborarea de rezoluții. Mulțumesc! Onorevole... Mulțumesc, are cuvântul domnul Castaldo acum. Grazie, grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Tajikistanul uh, se află într-o uh, situație de altfel destul de frecventă în republicile fostul ex-sovietice. Există aproape un, un război civil între Partidul Comunist actual la putere și islamiști. Și, din păcate, în această uh, Uh, combinație uh, periculoasă de autoritarism, sărăcie și uh, amenințări din partea Afganistanului, situația este compromisă. Guvernul actual al lui Emomali Rahmon practică o persecutare a opoziției și a vocațiilor care apără drepturile omului și mă adresez lor în calitate de jurist. Nu putem permite persecutarea injustă a Partidului Renașterii Islamice din Tajikistan. Nu putem uh, să permitem persecutarea celor care apără uh, drepturile acest just și dreptul la apărare. Dragi colegi, mă adresez vouă tuturor. Trebuie să cerem mai multe în cadrul acordului de parteneriat cu Tajikistanul. Clauzele privind drepturile omului nu trebuie să fie doar formale și trebuie să fie aplicate în realitate. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Castaldo. Are cuvântul acum domnul comisar Sitenides. Domnule președinte, dragi colegi, în acest moment asistăm la o perioadă uh, foarte dificilă pentru situația drepturilor omului în Tajikistan, chiar dacă în ultimii ani s-au înregistrat câteva evoluții pozitive. De exemplu, salutăm crearea instituției ombudsmanului care se ocupă de drepturile omului dar avem îngrijorări grave legate de o serie de puncte. Principala preocupare se leagă de participarea politică și de situația prizonierilor politici. Pe data de 29 septembrie 2015, Partidul Islamic din Tajikistan a fost scos în afara legii și uh, șefii acestuia a fost arestați la momentul respectiv, Uniunea Europeană a publicat o declarație și am adus aminte guvernului Tajik de importanța respectării drepturilor fundamentale, importanța, inclusiv importanța unui proces uh, corect. Săptămâna trecută, Curtea Supremă din Tajikistan a emis sentință cu uh, închisoarea pentru uh, mai mult de 10 uh, inculpați. În câteva cazuri a fost pronunțată închisoarea pe viață. Din nou am publicat o declarație foarte critică prin care atragem atenția că procedurile din instanță nu au fost transparente și, fost, și a fost încălcat dreptul de a avea un uh, proces corect, ceea ce nu respectă angajamentele Tajikistanului în temeiul dreptului internațional. Am adus aminte guvernului Tajik că trebuie să existe dovezi uh, clare care să justifice acuzele penale aduse suspecților în contextul tuturor uh, sentințelor pronunțate. Stimați colegi, un uh, proces deschis în justiție este mai uh, probabil să împiedice radicalizarea ulterioară a societăților. Am afirmat acest uh, lucru în momentul în care președintele Ahmud a, vi- a vizitat Bruselul în decembrie 2015. Am reiterat acest principiu și cu ocazia vizitei uh, summitului din Astana și cu ocazia dialogului uh, pe tema drepturilor uh, omului care a avut loc între Uniunea Europeană și Tajikistan de la Dushanbe. Din punctul meu de vedere, acțiunile guvernului tajik au potențialul de a dăuna legitimitatea generală a sistemului politic uh, tajik. Acest lucru, în mod evident, nu este în interesul nostru noi ne dorim să se ajungă la o stabilitate politică și la prosperitate economică în această zonă. Uniunea Europeană furnizează în continuare asistența pentru dezvoltare atât Tajikistanului cât și regiunii uh, centrale asiatice și în acest uh, context drepturile omului, drepturile prizonerilor se vor regăsi pe ordinea noastră de zi, pe agenda noastră. Uniunea Europeană este pregătită să lucreze împreună cu Tajikistan pentru a rezolva toate aceste probleme importante. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, domnule comisar. Am încheiat dezbaterea pe acest punct. Am, a fost depus